am primit din partea grupurilor GUE, SND, ALDE, ECR și PPE ă, nominalizările pentru diferitele comisii și delegații. Dacă până la publicarea procesului verbal care conține aceste liste nu sunt depuse obiecții, atunci această listă se confirmă. Doamnelor și domnilor, știți că termenul